cu data de un minut, domnul Gianluca Bonanu, eurodeputat, a depus o cerere de apărare a imunității sale într-o anchetă uh, penală pe lângă curtea de la Bolzano. Această cerere este automat trimisă